La ora 12 vom vota raportul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Declarația vicepreședintelui Comisiei. którą reprezentować w czasie debaty będzie pan minister Laskiewicz Doamna înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate este reprezentată de domnul ministru Leskevicius, reprezentant al președinției lituaniană. Este vorba acum despre exportul de arme și poziția comună a Consiliului. Domnule ministru, aveți cuvântul 5 minute la dispoziție. Um, <clears throat> Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-a acordat să avem un schimb de opinie în legătură cu aplicarea poziției comune de către statele membre ale Uniunii Europene. Ehm, iau cuvântul în numele doamnei înalt reprezentant, vicepreședinte a Comisiei. Ehm, această poziție comună reglementează eh, exportul eh, armonizat de arme. Avem un cod de conduită din 1998 um, și o poziție comună din cadrul PESC din 2008. Principalul obiectiv este ca exporturile de arme statelor membre să fie mai responsabil. Exportul de arme din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie controlat și autorizat înainte uh, de transportul armelor. Se aplică Uh, și um, statelor terțe din vecinătatea noastră care doresc să-și îmbunătățească exportul de arme. Pe baza poziției comune, statele membre trebuie să evalueze orice exportul de arme în afara Uniunii Europene pe baza unor parametri care includ riscul ca aceste arme exportate să contribuie la riscul de uh, încărcare a dreptului umanitar internațional și a drepturilor omului. Deci e vorba de evaluarea uh, folosirii acestor arme în eventuale conflicte regionale. Compoziția comună stipulează că fiecare cerere de export trebuie evaluată uh, individual. Acest lucru înseamnă că uh, utilizatorii finali, calitatea armelor, circumstanțele în care are loc exportul sunt factori uh, care trebuie luați în considerare în această evaluare. exportul de arme este negat spre, dacă exportul de arme este refuzat față de o anumită țară, acest lucru nu înseamnă că țara trebuie să fie uh, să facă obiectul unui embargo în uh, exportul de arme. Stabilind uh, o serie de criterii de export și un mecanism comun, poziția comună contribuie uh, la armonizarea politicilor uh, naționale de export de arme ale statelor membre. Acest obiectiv uh, poate fi atins mai ales uh, prin mecanismul de schimb de date privind interzicerea sau negarea cererilor de export de arme Ehm, deci, eh, dacă un stat membru dorește să exporte arme unui stat eh, pentru care un alt stat membru a refuzat exportul de arme în trecut, eh, cele două state membre trebuie să se consulte. Există un grup de lucru responsabil pentru aplicarea poziției comune. Poziția comune reprezintă cu siguranță un instrument foarte avansat în domeniul export, controlului exportului de arme și include prevederi specifice legate de aplicarea sa care uh, trebuie um, luate în considerare când se evaluează funcția sa. Statele membre uh, continuă să ia decizia la nivel național în legătură cu fiecare export de arme. Deci, evaluarea de risc făcută de fiecare stat membru evaluarea fiecărei cereri de export poate duce la un rezultat diferit. Deci se poate spune că poziția comună creează o obligație de proces, nu o obligație de rezultat pentru statele membre care își fac valorile de risc. Acesta este un aspect important uh, care nu trebuie uitat în momentul în care se evaluează obligațiile impuse de Convenție statelor, uh, de poziția comună statelor membre și evaluarea eventualelor încălcări. Uh, Statele membre continuă să fie responsabile de decizia lor de export de arme. Um, poziția comună include o prevedere de transparență, inclusiv necesitatea ca statele membre și Uniunea în general să facă rapoarte anuale detaliate legătură cu exportul de arme. Aceste rapoarte trebuie să respecte standardele cele mai ridicate în legătură cu datele uh, disponibile în public în legătură cu exporturile de arme. Transparența impune responsabilitate și um, este un excelent instrument pentru opinia publică, pentru societatea civilă, dar și pentru parlamentele naționale și Parlamentul European, pentru ca toate aceste, uh, acești actori să aibă un control democratic asupra exporturilor de arme. Acum câteva cuvinte în legătură cu uh, procesul de evaluare a poziției comune. Acest proces a început la începutul lui 2012, în urma unei analize pe baza unui chestionar la care au răspuns toate statele membre. Rezultatele preliminare ale evaluării este, a, fost, a fost notate sau uh, menționate de Consiliul Afacerilor Externe în concluziile sale și s-a confirmat că textul uh, actual al uh, poziției comune este potrivit, dar trebuie îmbunătățită, îmbunătățită aplicarea lui. Și grupul de lucru din Consiliu continuă să lucreze la îmbunătățirea mai multor aspecte legate de aplicarea poziției comune, inclusiv schimbul de informații în legătură cu destinația exportului de arme și refuzurile Valoarea adăugată uh, a schimbului de informații este important pentru îmbunătățirea consecvenței deciziilor statelor membre și este important ca statele membre să facă schimb de informații um, în uh, timp util. Um, există un ghid al utilizatorilor actualizat care um, permite um, structurarea cererilor de export de arme. Comisia continuă să fie implicată și informată în diferitele uh, stadii, inclusiv la o întâlnire cu ONG-urile odată la șase luni dincolo de Uniunea Europeană, nu trebuie să uităm că poziția comună este aplicată și de anumite țări terțe din vecinătatea apropiată a Uniunii Europene. Se aplică astfel criteriile de transparență ale poziției comune în țări terțe printr-un program de asistență uh, pentru țări terțe din, finanțat din bugetul PESC sau alocat astfel 1,8 milioane de euro în acest scop. În fine, Uniunea Europeană a fost uh, în linia întâi în promovarea controlului exportului armelor la nivel mondial și joacă un rol important în negocierile privind tratatul uh, privind uh, comerțul de arme de la ONU. Acest tratat a fost adoptat de um, Adunarea Generală ONU și reprezintă un avans important în um, comerțul global de arme se prevăd parametrii pentru transparența în comerțul de arme aplicabile tuturor părților la tratat. Acest uh, tratat are potențialul de a face comerțul de arme mai transparent, îmbunătățind de astfel pacea și securitatea și uh, poate reduce suferința umană și violența uh, care se pot confrunta cetățenii lumii. Dar tratatul trebuie ratificat de cel puțin 50 de state ONU. Statele Unite uh, Uh, Uniunea Europeană a, și-a exprimat dorința de a ratifica cât mai repede tratatul și dumneavoastră și statele membre au un rol important de jucat aici. Consimțământul Parlamentului European uh, va fi cerut înainte ca Consiliul să autorizeze ratificarea de statele membre în anumite chestiuni de competența UE și vă solicităm sprijinul pentru ca acest proces să fie finalizat cât mai rapid pentru că reprezentăm o masă critică uh, pentru a atinge pragul pentru intrarea în vigoare a tratatului. Mulțumesc! Vă mulțumim! Are acum cuvântul domnul Galer, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Armele nu sunt uh, bunuri, așa ca oricare altele. Odată ce ajung în mâini greșite, pot provoca multe da- daune. Dacă rămân dacă rămân în mâinile guvernelor, pot fi folosite pentru a provoca mari daune uh, dușmanilor. Însă, uneori pot fi folosite și pentru protejarea democrației. Iată, din toate aceste motive, e bine că ne gândim la crearea de reguli comune și uh, proceduri de certificate comune, de certificare comune uh, în contextul exportului de arme. Să sperăm că aceste reguli ale noastre vor fi atât de atrăgătoare încât vor fi adaptate și de state terțe. Poziția comună din 2008 reprezintă un cadru legal obligatoriu cu 8 criterii. Președinția a vorbit și despre acel manual cu privire la interpretarea tuturor prevederilor acestei poziții comune, un document foarte important. Parlamentul European acum nu uh, se află în procedură de codecizie. Statele membre sunt cele care sunt responsabile pentru utilizarea sau interpretarea uh, prevederilor în fiecare caz uh, în parte. Tocmai de aceea colegii la nivel național trebuie să fie ajutați să poată înțelege această problematică și să poată controla guvernele naționale. Coerența la nivel european și crearea acesteia ține de responsabilitățile înaltului reprezentant. Iar noi, Parlamentul European, vrem să primim rapoarte periodice din partea înaltului reprezentant. Bineînțeles, sprijinim ratificarea cât mai curând cu putință a acelui tratat privind uh, comerțul de arme. Doamna Copa, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună aplicare a acestei poziții comune în ce privește exportul de arme nu este tehnică. E o problemă de importanță politică decisivă pentru a demonstra dacă suntem coerenți cu angajamentele noastre ce privește protecția drepturilor omului și obiectivele mileniului dezvoltare. E o rușine că PPE cu susținerea tacită a ALDE, a influențat votul pe raportul Lözing în Comisia FED. Acum uh, prezintă o propunere de rezoluție comună care nu reia niciuna din problemele de fond. Adevărul este că ei nu doresc un veritabil control al exportului de arme și aici intervine diferența între noi. Citim în mod clar că Trebuie stopată ipocrizia marilor producători de arme, trebuie să intervină transparența, aplicarea um, măsurilor și interdicția exportului către dictaturi, mai ales atunci când există suspiciuni că aceste arme uh, pot folosi la violarea drepturilor omului. Președinta, acceptați o întrebare cu cartonaș albastru? Da. Aveți cuvântul. Oui, je vous donne la parole bardzo panią szanuję, ale chciałbym tylko zap... Domnule, domnule președinte, aș dori să vă întreb dacă vă aduceți aminte că la ședința Comisiei AFET propunerea dumneavoastră nu a fost adoptată. Nimeni nu a votat în favoarea propunerii dumneavoastră. S-a înregistrat o abținere și toată lumea rest a votat împotrivă. La aposirate, την Ați v-ați retras sprijinul acordat unui raport în legătură cu care eram practic de acord. Toată lumea are o memorie bună, toată lumea își aduce aminte ce s-a întâmplat. Așa că haideți să nu mai deschidem aceste subiecte, nu este în interesul nimănui. Are cuvântul acum doamna Nicolai. La prezident alde consider that we need a better and real implementation of a common position but only. alde este de părere că avem nevoie de o poziție comună însă această poziție comună trebuie să fie benefică atât pentru industria noastră cât și pentru cei pe care pesc trebuie să i uh, protejeze. câteva părți ale acestei propuneri pot fi considerate drept uh, realiste. trebuie să fim uh, Trebuie să avem garanția însă tuturor oferită tuturor uh, statelor membre că niciun, uh, în spatele niciunui contract uh, de achiziționare de arme nu se ascunde cine știe ce grupă de gherilă. Nu avem nevoie de o abordare radicală aici, nici pe departe. E nevoie de o mai bună cooperare asupra poziției comune, iar Agenția Europeană de Apărare trebuie să fie ajutată să, pună, să pună în aplicare toate prevederile acestei poziții comune. Importantă este sprijinirea, de asemenea, dezvoltării industriei de armament europene. Doar astfel putem merge înainte. Până acum, uh, iată, compromisul pe care l-am atins uh, e bun. Acest uh, compromis trebuie să fie însă caracterizat, să fie unul realist, mai întâi de toate. Vă mulțumesc, doamna Kronberg. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Ne aflăm într-o situație deosebită. Doresc să vă informez de faptul că Uniunea Europeană are o poziție comună în legătură cu exportul de arme, care este un acord unic și un instrument politic care stabilește criterii clare pentru comerțul de arme al Uniunii Europene. Am uh, aprobat și tratatul privind comerțul de arme. Avem nevoie în acest comerț uh, de mai multă transparență și de mai mult angajament. Două rezoluții sunt gata să fie votate. Una a socialiștilor, a și a GUE. Această rezoluție are obiectivul de a îmbunătăți poziția comună a UE în legătură cu, trans, cu corupția, transparența și consecvența aplicării criteriilor comune de statele membre. Cealaltă rezoluție? A. ALDE, pp ului și a ECR-ului consideră poziția comună suficient de bună și uh, nu dorește să o schimbe. Este un pas înapoi, contrar voinții statelor membre care au, schim, au semnat uh, poziția comună. Uh, rezoluția PP ALDE uh, este o rușine în ceea ce privește drepturile omului. Respectarea drepturilor omului este esențială pentru aplicarea uh, tratatului. Este foarte important acest lucru, mai ales având în vedere situația din Orientul Mijlociu și în Africa, uh, destinația comerțului nostru cu arme. Aceste aspecte sunt complet ignorate în rezoluția PPE-ALDE. Astăzi, Parlamentul este împărțit uh, uh, din punct de vedere ideologic între cei care promovează industria de armament și apărătorii drepturilor omului. Votul de mâine va arăta uh, de ce parte suntem. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Vlasac. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să subliniez o problemă specifică cu care se confruntă nu doar exportatorii cehi. Pentru că noi nu avem deschidere la mare, putem transporta armele doar cu avionul sau utilizând porturile altor state membre, în special porturi din Polonia sau Germania. Cu toate acestea, asta înseamnă că avem nevoie de o aprobare, o autorizare suplimentară și că, practic, se ignoră licențele emise de statul de origine. Acesta este un pas motivat politic, iar rezultatul este adesea o întârziere a întregului proces sau pur și simplu refuzarea acordării licenței. Asta mai înseamnă și că costurile sunt mult mai mari, iar companiile noastre devin uh, necompetitive și uh, suportă pagube. Uh, e o industrie care aduce valoare adăugată, care asigură zeci de mii de locuri de muncă în țara mea și cred că e inacceptabil ca statele care nu au deschidere la mare să fie discriminate prin uh, aceste măsuri vizând exportul cu arme. Iată de ce solicit tuturor instanțelor uh, competente să nu Uh, ca atunci când sunt necesare aprobări suplimentare, acestea să fie proporționale și în acord cu articolul 36 din tratat. Domnule Zing. În Mali, rebelii folosesc arme germane pentru a-i lovi pe soldații francezi și germani. Franța exportă arme în Qatar. Qatar Uh, exportă armele franceze în Mali și iată, acesta este cir, uh, cercul vicios pe care trebuie să-l spargem. Și nu doar asta, știm ce se întâmplă în momentul în care armele sunt livrate unor uh, Uh, guverne autoritare. Știm că oamenii mor în uh, închisorile din multe state dictatoriale și trebuie să oprim acest uh, cerc vicios. Avem această poziție comună din 2008 care a intrat deja în vigoare, dar care nu funcționează și nu trebuie să funcționeze, pentru că exportul de arme este util, este util din punct de vedere al profitului încasat de industria de armament și, de asemenea, uh, este benefic și pentru uh, acumularea sau atragerea uh, în tabăra proprie unor parteneri externi. Iată de ce raportul meu a fost respins de către colegi, pentru că acel raport al meu conținea o serie de date care erau uh, sprijinite de, de date solide uh, colectate de societatea civilă, de ONG-uri, chiar și ONG-uri creștine, care, iată, luptă din ce în ce mai tare pentru uh, interzicerea, interzicerea exportului de arme. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să fie într-adevăr uh, o uniune pacifistă poate să voteze mâine în favoarea uh, rezoluției noastre, rezoluția noastră care conține toate elementele care au fost uh, respinse, elemente conținute în trecut de raportul meu uh, respins. Raportul meu a fost până la urmă atât de diluat încât nu am avut altă opțiune decât să luptăm împotriva acestui, să votăm împotriva acestui raport. Domnule Lizec, dumneavoastră ați fost cel care a instrumentat tot cazul. Dați-ne un răspuns. Mulțumim. Urmează domnul Vracos. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană poate juca un rol de prim ordin în controlul exportului de arme la nivel regional, dar și la nivel internațional. Încă din 2008, Consiliul a adoptat uh, codul de conduită al UE privind uh, exportul de arme, definind opt criterii pentru acest export. În ultimii ani s-au făcut eforturi uh, constante pentru a consolida controlul democratic asupra, al statelor membre asupra exportului de arme. Evenimentele recente din Orientul Mijlociu și din Africa pun la grea încercare guvernele. Ele trebuie să dovedească dacă aplică cu adevărat acest, uh, această strategie care are ființa umană uh, în centru e nevoie de multă atenție în exportul de arme, multă grijă, mai ales având în vedere, în vedere situația din uh, Siria care se agravează și Cred că trebuie respectate tratatele și valorile din acestea. Trebuie să fim siguri că aceste arme vor fi folosite doar în scopuri nobile. Uh, cel mai bine ar fi să nu mai existe arme, dar când există confruntări se folosesc armele cele mai moderne, chiar în locurile cele mai puțin dezvoltate. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Lizec. Przewodnicząca, panie ministrze, szanowni Mulțumesc. Am dorit cu toți, desigur, să trăim într-o lume dominată de pace, unde nimeni nu se luptă cu nimeni și nu e nevoie de arme. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, dar din păcate nu în acea lume trăim. În lumea în care trăim, trebuie să subliniem că Uniunea Europeană are un sistem unic în lume, un sistem de control al exportului de arme. Acest tip de uh, supraveghere nu este aplicat în niciun caz de uh, Statele Unite, Rusia sau China sau oricare altă țară care este mare producător de arme. Uniunea Europeană dă exemplul pentru lumea întreagă. Și poate de aceea avem opinii divergente. Cred că acest control este suficient. Niciun stat membru nu a exportat arme către țări unde sunt conflicte militare. Acesta este un principiu fundamental pe care îl respectă toate statele europene. Și haideți să ne amintim, că Uniunea Europeană a contribuit la uh, dezvoltarea unor standarde internaționale, pentru că inițiativa a pornit de la statele membre, uh, referitor la uh, a, a, um, a, tratatul pentru comerțul cu arme. Deci suntem un factor de stabilitate și aici sunt de acord cu colegii mei. Acest tip de control și supraveghere va contribui la lupta împotriva actelor criminale. Doamna Gomes are cuvântul. Păi, Uniunea Europeană poartă responsabilitatea reglementării comerțului cu arme. Iată, datorită armelor, o serie de regimuri dictatoriale continuă să existe la nivel mondial trebuie să verificăm cu mare atenție care este utilizatorul final al armelor care sunt produse și tranzitate prin Europa. Statele membre încă nu verifică lucrul acesta suficient de consecvent, iar Parlamentul European trebuie să lupte pentru schimbarea sistemului. De altfel, democrația, principiul statului de drept, uh, Eh, drepturile omului, toate acestea pot fi suminate tocmai prin intermediul expertului de, de arme. E nevoie de colectarea absolut tuturor datelor cu privire la crearea, de producerea și exportul de arme, în eh, special în regiunile sau statele uh, care se află într-o stare de conflict, indiferent cine anume este beneficiarul final, uh, aceste arme nu trebuie să ajungă și să sprijine în continuare uh, criza. Domnul Chelam acum. The EU's five-year-old common position. Poziția comună a Uniunii Europene este ceva unic în lume. Putem să fim uh, satisfăcuți, uh, pe de o parte, de progresele semnificative făcute, uh, însă, clar, acest lucru nu este suficient. Uniunea Europeană este cel de-al doilea mare exportator de arme din lume, iar această tendință a fost consolidată de uh, scăderea uh, solicitării pe piața uh, internă datorită reducerii uh, bugetelor. Asta uh, înseamnă stimulente pentru a crește exporturile de arme în afara Uniunii Europene și adesea nu putem să înțelegem foarte clar uh, cum vor fi folosite aceste uh, arme și unde anume. De aceea este nevoie de coerență. Ideea este să se reducă uh, diferențele între politicile noastre externe uh, și să se ajungă la o poziție comună. Apoi, uh, exportul de arme a statelor membre trebuie să devină mai transparent. Însă, oricum, datele disponibile pe care le avem sunt incomplete și pot să varieze. Trebuie să aflăm cum se aplică poziția comună în termeni practici și, de asemenea, să înțelegem capacitatea prin care putem evalua și controla uh, exportul de uh, arme. Însă, până la urmă, răspunderea ține de statele uh, membre dacă acestea doresc să emită licențe pentru exportul de arme sau nu. Mulțumim, domnul Lechera. Domnul Arlachi nu este în sală, prin urmare, domnul Cucan are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Sublinierea importanței tratatului ONU pentru exportul de arme Cred că acesta ar trebui să contribuie la mai multă transparență pentru exporturile de arme din Europa. Mai ales că Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari exportatori de arme. Avem răspunderea să ne asigurăm că aceste arme nu contribuie la instabilitate regională suplimentară și nu intensifică conflictele interne. Înțeleg că uneori s-a dovedit dificil pentru statele membre să respecte poziția comună a Consiliului, tocmai din cauza diverselor sale interpretări. Aceste, acestea se referă în special la criteriul 4, care specifică clar că statele membre ar trebui să, nege, să refuze o licență de export dacă există riscul ca armele să fie folosite în alt scop decât apărarea națională, de către primitor sau dacă, este ris- dacă există riscul ca aceste arme să aibă un efect advers asupra stabilității regionale. De asemenea, ar trebui să avem mai multă transparență în statele membre și să cerem rapoarte publice. Ar trebui să fim mai atenți la politica de control a armamentului din Europa pentru a promova stabilitatea regională și drepturile omului, dar mai întâi pentru a crește legitimitatea exporturilor de arme europene, este extrem de important ca statele membre să implementeze strict poziția comună a Consiliului, precum și să ratifice tratatul comerțului cu arme. Cuvintele de pe o foaie de hârtie nu înseamnă mare lucru dacă nu sunt puse în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan. Domnul Howitt are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, acest moment uh, în Cairo există um, niște violențe de neconceput, uh, de aceea dezbaterea aceasta este foarte bine că are loc în acest moment. Este prima ocazie de a saluta acest uh, tratat um, cu privire la exportul de arme și uh, trebuie să ne gândim la toate părțile implicate, la ONG-uri și la uh, toți cei care sunt implicați pe această direcție. Sunt convinsă că Bulgaria va semna de asemenea în curând și Spania este singura țară care um, se angajează uh, să respecte drepturile omului odată cu semnarea și uh, solicităm toate statele membre să urmeze exemplul lor. Uh, Siria și Iranul uh, vor beneficia de acest... Uh, nu, nu au semnat acest tratat, uh, dar sperăm că vor merge pe direcția cea bună. Președinția a deschis această dezbatere și ar trebui să se gândească la aceste cuvinte cu privire la uh, poziția comună. Societatea civilă a fost informată despre toate aceste lucruri în au avut loc întâlniri cu ONG-uri de specialitate și uh, consultările au fost cuprinzătoare, așa cum arată uh, revizuirile. În al doilea rând, salut uh, criteriile uh, și liniile electorale 7 și 8 Și în ciuda angajamentelor uh, doamnei Ashton cu privire la uh, angajamentele cu privire la drepturile umane, trebuie luate și măsuri suplimentare. Prevederile privind transparența însă sunt uh, dezamăgitoare. De aceea solicit ca pe această direcție să se facă progrese în continuare, precum și în ceea ce privește baza de date. Partidul Laborist Britanic dorește să se înregistreze progrese. Noi sperăm ca toate țările să publice informații detaliate privind uh, licențele. Codul de conduită ne arată că s-au vândut 50.000 de pistoale în Cehia și sperăm că uh, nu, se, nu vom ajunge să regretăm astfel de acțiuni. Mulțumesc, uh, domnul Preda, două minute. Mulțumesc, doamna președinte

și politicile de export uh, de arme către țări terțe au legătură directă cu politicile imperialiste urmărite la, pe scena internațională de Uniunea Europeană pentru a garanta continuarea monopolurilor de putere. Este un exemplu tipic a ceea ce au făcut Uniunea Europeană și aliații săi în Siria. 3 milioane și jumătate de tone de arme au trecut prin Croația și au ajuns la opoziția din Siria. Deci, chiar în momentul în care pe 1 iulie 2013 sărbătoream intrarea Croației în Uniunea Europeană, infrastructura acestei țări era utilizată pentru exportul de arme către opoziția siriană. După decizia inacceptabilă de a uh, opri embargoul pe 27 mai, ar trebui să ne întrebăm cine îi înarmează. Mulțumesc, domnule Tusas. Are cuvântul uh, domnul Leveschicius din partea Consiliului, mă scuzați. Ah, madame la a la Doamna înalt reprezentat v-a dat uh, mandatul pentru a lua cuvântul. <clears throat> Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, vorbesc în numele uh, doamnei înalt reprezentant. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc tuturor celor care au avut observații și au făcut sugestii. Toate, vom ține cont de toate um, în reflexiile noastre. vom ține cont de ele și vom încerca să uh, progresăm uh, cu poziția comună. Și pentru a răspunde, și mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați pus această problemă, domnule Howard, aș vrea să spun că concentrarea pe criterii, criteriile 7 și 8, ține de evaluare a statelor membre, iar criteriile de uh, coordonare cu privire la drepturile omului, uh, criteriul numărul 2, reprezintă un criteriu semnificativ. Acum aș vrea să spun că poziția comună, așa cum mulți dintre dumneavoastră au fost de acord, a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea controlului exportului de arme în statele europene, făcând uh, aceste acțiuni mai responsabile. Dezbaterea de astăzi reprezintă o dovadă în plus în acest sens. În același timp, orice evaluare a implementării acestui acord de către statele membre trebuie să țină cont de poziția comună și de prevederile acesteia. Ceea ce stabilește poziția comună este un cadru comun la nivel european care constă, printre altele, în împărtășirea de informații sensibile și importante între statele membre europene. Însă nu creează o singură autoritate de licențiere unică și o autoritate de luare deciziilor unică, ceea ce rămâne uh, o chestiune de discreție națională și rămâne la atitudinea fiecărui stat membru. Convergența și armonizarea în uh, sectorul uh, exportului de arme rezultă din împărtășirea de informații și din dezbaterile între specialiști. Statele membre uh, trebuie să fie făcute responsabile pentru deciziile lor prin intermediul mecanismelor de transparență care sunt în vigoare. Există loc de îmbunătățire și de aceea acest proces este în desfășurare. Însă ar trebui să fim mândri în același timp de ceea ce am reușit să realizăm și de exemplul pe care îl dăm altor țări din afara Uniunii Europene. Cu siguranță în ținem cont de dimensiunea globală. Uniunea Europeană este un promotor al principiului responsabilității și transparenței în contextul uh, exportului de arme de la nivel global, iar negocierile uh, în contextul tratatului uh, din domeniu sunt foarte importante. Acordul de la New York de anul trecut reprezintă un instrument foarte important care va face diferența în ceea ce privește securitatea oamenilor afectați de conflictele violente și armate din diferite părți ale lumii. Tratatul are potențialul de a crea un uh, domeniu important în care toți exportatorii uh, de arme și nu numai cei din Uniunea Europeană respectă aceleași reguli stricte. Și acest lucru va avea un efect asupra îmbunătățirii situației și a competiției pe această piață extrem de sensibilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, s-a închis dezbaterea și votăm mâine la ora 12. Acum trecem la raportul domnul Moreira în ceea ce privește acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei și pentru început îi dau cuvântul pentru 4 minute.